Uh, stimați uh, colegi, uh, raportul pe care îl discutăm acum se referă la um, Sistemul Global de Radionavigație prin Satelit, GNSS. La 14 iunie anul trecut, Comisia a publicat un plan de acțiune privind aplicațiile Sistemului Global de Radionavigație prin Satelit, plan de acțiune care conține 24 de recomandări specifice uh, pentru dezvoltarea acestui proiect. Vreau să menționez faptul că sistemul uh, EGNOS uh, este uh, parte, dezvoltarea sistemului EGNOS este parte importantă a acestui plan de acțiune, referindu-ne în mod explicit la Serviciul European geostaionar Mix de Navigație. Sistemul EGNOS este predecesorul sistemului Galileo. Trebuie să subliniem faptul că în domeniul pieei globale de servicii specifice în uh, două mii opt nivelul pieței era aproximativ de o sută douăzeci și patru miliarde de euro uh, și uh, douăzeci din cota de piață fiind reprezentată de sistemele inteligente de transport iar cinci de aplicațiile din domeniul securității inclusiv aplicații pentru siguranța rutieră. Uniunea Europeană a lansat sistemul EGNOS pentru a furniza semnale garantate pentru uz civil și pentru a, asigura, a ne asigura că industria europeană, la toate nivelurile, are posibilitatea de a concura pe această piață strategică în continuă creștere. Vreau să subliniez faptul că sistemul EGNOS este compatibil cu sistemul uh, GPS, uh, însă va oferi mai multe posibilități în momentul în care Galileo va deveni operațional în 2013. Uh, EGNOS are o precizie de zece ori mai mare decât uh, GPS, iar acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite privind cooperarea GPS Galileo asigură interoperabilitatea și pe măsură ce va crește numărul de sateliți și se vor implementa sisteme avansate GPS, nivelurile de viteză și de precizie se vor îmbunătăți. Uh, practic, cum este reprezentat sectorul transporturilor în planul de acțiune propus de Comisie în luna iunie 2010, Uh, din cele 15 acțiuni sectoriale, 9 au o aplicare directă pentru sectorul transporturilor. Voi menționa doar câteva uh, dintre acestea. Certificarea sistemului EGNOS în aviația civilă pentru a facilita crearea cerului unic european, crearea unui organism și a unor proceduri de certificare în colaborare cu producătorii de sisteme de transport inteligente, inclusiv sisteme avansate de asistență la volan, adaptarea aplicațiilor EGNOS și Galileo pentru transportul maritim, uh, de asemenea, uh, utilizarea sistemului EGNOS uh, pentru transportul rutier, inclusiv aplicații precum interoperabilitatea sistemelor electronice de colectare a taxelor, de asemenea, oportunitatea modificării comisia va analiza oportunitatea modificării regulamentului privind tahografele digitale pentru a beneficia de disponibilitatea informațiilor autentificate privind poziția data și viteza furnizate de sistemul gnss. Uh, vreau să menționez uh, faptul că recent, de fapt săptămâna trecută, pe 18 ianuarie, Comisia a prezentat uh, o evaluare la mijloc de termen a programelor europene de radionavigație prin uh, satelit uh, și a, a, uh, pre, această, acest raport conține practic progresele recente privind dezvoltarea programului Galileo, inclusiv prin semnarea a patru contracte majore și prin testarea primilor patru sateliți operaționali. Asta înseamnă că în 2014 Uh, sistemul de navigare prin satelit va uh, putea deja uh, furniza servicii. sistemul Galileo și sistemul GNSS sunt extrem de importante pentru că asigură independența Uniunii Europene într-un sector care este important atât pentru economie cât și pentru cetățenii săi. Ce ar fi de făcut în continuare și am recomandat prin raportul nostru Uh, faptul că onor Comisia Europeană ar trebui să acorde prioritate uh, măsurilor care sunt prevăzute în acest uh, plan de acțiune. Este important ca acest plan de acțiune să fie um, și implementarea măsurilor sale să fie coordonate astfel încât să se evite duplicarea la nivelelor statelor membre. <coughs> De asemenea, am arătat faptul că, din păcate, Uh, în domeniu există o uh, insuficiență a fondurilor uh, europene alocate pentru cercetare. Dacă vrem ca sistemul EGNOS să fie utilizat la capacitate și ulterior sistemul Galileo, este nevoie să creăm aplicații și servicii încă de pe acum, astfel încât atunci când sistemul mare va fi funcțional să putem să-l utilizăm la capacitatea sa. Uh, de aceea am solicitat uh, ca uh, Comisia și statele membre să um, aloce finanțările necesare prin, atât în, actuala, um, în actualul cadru bugetar, cât și în viitoarea perspectivă financiară, având în vedere că sistemul GNSS și sistemul Galileo sunt proiecte strategice pentru Uniunea Europeană. De asemenea, este, vreau să menționez faptul că um, am organizat uh, o mini-audiere anul trecut, la începutul lunii decembrie, uh, și au fost uh, două concluzii principale desprinse cu ocazia acestei mini-audieri, și anume faptul că există un decalaj în privirea finanțării capitalului de risc al întreprinderilor mici și mijlocii din domeniu, Uh, și de asemenea că este necesară simplificarea procedurilor uh, uh, legate de programul cadru de cercetare deci fp șapte astfel încât să creștem atractivitatea întreprinderilor mici și mijlocii în rândul deci în domeniul serviciilor aferente sistemului GNSS și Galileo. De asemenea, trebuie subliniat faptul că este nevoie de certitudine în privina continuării finanării pentru cercetare i dezvoltare în acest domeniu. de altfel închei spunând faptul că tratatul de la lisabona introduce uh, noi prevederi privind uh, politica spaială europeană uh, proiectul gnss i proiectul galileo sunt proiecte strategice pentru uniunea europeană i de aceea dei raportul pe care îl discutăm este unul non legislativ Consider că subiectul este unul strategic, unul extrem de important pentru Uniunea Europeană și de aceea sper ca toți colegii să susțină acest raport astfel încât uh, să fie o solicitare explicită și a Parlamentului uh, către Comisie și către statele membre, astfel încât pe viitor să putem asigura finanțarea necesară dezvoltării și implementării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 Das äh, ist halt einfach das Kernproblem, vor dem wir in Europa stehen. Deswegen sollte es auch mehr Platz in dem Bericht haben. Danke. Thank you, Mrs. Lichtenberg. For the ECR, Mrs. Foster. Yeah, thank you, Chairman, and uh, I think we'd like from our group to thank Mrs Tickow, who's doing a sterling job on this extremely complicated dossier. Um, and it is complicated, and it's gone on for a long time now.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 Thank you, Mr. Bosco. Mrs. Tikarmi, anything you would like to add? Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Aștept cu interes uh, amendamentele pe care colegii uh, le vor face. Reiterez importanța strategică pentru Uniunea Europeană a dezvoltării sistemului EGNOS și a sistemului Galileo. În ceea ce privește finanțarea, nu, în mod uh, intenționat nu am fost în uh, această versiune preliminară de raport uh, foarte precisă, pentru că, pe de o parte, nu aveam nici midterm review la momentul respectiv, pe de altă parte, sperăm ca și în cadrul Comisiei să existe progrese în ceea ce privește viitoarea perspectivă financiară. Uh, aș uh, putea să vă dau uh, câteva date. Comisia a furnizat deja câteva elemente de precizie. Nu voi insista acum asupra lor, dar sunt convinsă că vor fi și amendamente în acest sens. De altfel, am făcut inițial un astfel de amendament pentru raportul Comisiei TRAN către Comisia SURE, astfel încât să cerem creșterea finanțării pentru cercetare în acest uh, domeniu specific, uh, dar uh, și pentru acel raport am considerat că e oportun să-l retrag și să nu fim foarte preciși, tocmai pentru a lăsa un câmp mai larg pentru negocierile privind viitoarea perspectivă financiară. Aș dori în același timp să menționez faptul că sistemul Galileo, evident, Uh, deci nu, în ceea ce privește sistemele de transport uh, inteligent, mă refer la transportul rutier, nu uh, ne-am propus să utilizăm doar o anumită tehnologie sau doar un anumit sistem, dar, așa cum a spus și doamna Jensen, este important ca aplicațiile sistemului Galileo, aplicațiile sistemului GNSS să fie competitive și să fie puse la dispoziția celor interesați, deci să fie disponibile. De aceea am insistat foarte mult în raport pe dezvoltarea de servicii și aplicații, chiar încă înainte de a fi finalizată dezvoltarea infrastructurii pentru aceste proiecte. Închei, uh, domnule președinte, spunând faptul că, uh, și aici mă adresez și Comisiei Europene, uh, EGNOS trebuie să acopere întreaga Uniune Europeană și este necesară extinderea prioritară a sistemului EGNOS în nordul, estul și sud-estul Europei Uh, din păcate, aceste regiuni nu sunt încă suficient acoperite. Dacă discutăm de o piață unică, dacă discutăm de un proiect strategic european, este absolut necesar uh, ca nordul, estul și sud-estul Europei să aibă o acoperire mai bună. De aceea vă adresez în mod expres această rugăminte uh, o adresez uh, Comisiei și sunt convinsă că am putea într-adevăr să facem un pas înainte uh, pentru implementarea unui proiect strategic uh, pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you, Mrs. Tickau. Just to remind members, the deadline for amendments on this report is the 8th of February, and the vote in the Transport Committee will take place in March, with a vote in plenary uh, in May.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 că, bun, s-a fixat această normă Euro 6 pentru orice, cam, pentru toate camioanele. Și atunci uh, dacă o firmă de transporturi e încurajată să-și schimbe parcul auto și să-și schimbe un camioanele poluante cu unele noi, e bine, dar nu poate să fie utilizat acest mecanism de piață. Acum, în ce privește cele spuse de doamna Vortman Col, nu, cred că nu e așa negativ ca și comisia noastră să aibă un punct de vedere. Trebuie, cred eu, să avem o poziție prin uh, depunerea uh, unei, unei liste întregi de amendamente și să vedem, să avem o poziție față de Consiliu, pentru că uh, până la urmă, din prima lectură s-a schimbat și uh, punctul de vedere al Parlamentului. Mulțumesc, doamna Lichtenberger, din partea verzilor și vă rog să vă stați limită de patru minute. Doamna Lichtenberger, da, vă că numai mie îmi tot impuneți această limită. Thank you. Mulțumesc, Said, pentru raport. Ceea ce văd atunci când mă uit la poziția Consiliului uh, mă deprimă. Pentru că a rămas doar principiul, însă nicio măsură care să influențeze transportul în bine. Și colegii mei din Olanda și Belgia vorbesc despre neutralitate, că nu vor să existe costuri suplimentare. Asta înseamnă că nu se va schimba nimic. A spus uh, neutralitatea costului. Dacă ne uităm la poziția Consiliului și îi dăm curs până la final, există nu există niciun fel de posibilitate de a avea un regulament mai bun în legătură cu câteva puncte, în legătură cu taxele Uh, nu vom uh, registra niciun progres. În legătură cu alte sectoare, uh, dacă vrem să progresăm, ar trebui să aranjăm deja problema taxelor rutiere prin subsidiaritate. Unii consideră că aceste taxe rutiere sau că congestia este problema principală, însă mie nu mi se pare că congestia este domeniul în care noi vom putea să înregistrăm progrese. Mie mi se pare că uh, există doar variații minore în ceea ce privește orele. Pe mine mă uh, preocupă reducerea majoră a multiplicatorilor. Chiar dacă reducem congestia în anumite zone, dacă Uh, ne uităm la problema emisiilor și a poluării sonore, uh, costul este doar de câțiva euro, un lucru care nu este foarte motivant, nu este un stimulent foarte bun pentru cei care ar trebui să investească în vehicule mai bune sau mai curate. Eh, chestiunea acestor factori de multiplicare ar trebui să fie discutată mai serios atunci când discutăm despre congestie. Cea mai importantă problemă în ceea ce privește alocarea fondurilor ține de uh, diferitele sisteme bugetare, însă formularea din versiunea inițială, din directiva inițială, mi se părea destul de bine echilibrată. Există unele state care nu pot introduce procedura bugetară completă, dar acestea vor primi o compensare într-un fel sau altul. Nu știu dacă se poate găsi o versiune mai bună. Domnule Sturks, dacă ne uităm la infrastructură, am o problemă pentru că există elemente conexe vorbim despre infrastructură bazată pe informatică, pe software. Se vorbește și despre măsuri ofensive în legătură cu reducerea emisiilor. Nu sunt sigur că acestea ar trebui incluse și ele. Bineînțeles că trebuie să găsim soluții pentru cetățeni și putem face acest lucru doar dacă avem măsuri Însă poate ar trebui să definim mai bine infrastructura și structurile fizice care trebuie să existe. Dacă re- renunțăm la uh, costul suplimentar, atunci acest lucru ar fi uh, nu ar fi interesant pentru zonele specifice. Dacă spunem doar că piesele non-ecologice vor fi acoperite sau părțile non-ecologice vor fi acoperite, acest lucru nu ține doar de clasificarea euro, ci de cavernele peste 3,5 tone Trebuie să ținem cont de afectarea bugetară în discuțiile cu Consiliul. Domnule Zile, patru minute dacă, dacă vă pot reaminti. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș spune că trebuie să continuăm coordonarea care a fost de succes în ceea ce privește un compromis cu Consiliul și nu cred că trebuie să mergem mai departe decât aceste cinci puncte. Trebuie să ne amintim că există o majoritate extrem de mică în Consiliu prin care putem ajunge la un compromis. Și dacă introducem noi subiecte, probabil nu vom avea niciun rezultat în viitor. Așadar, I-aș ruga pe colegi să se restrângă și aș încerca să vă explic în legătură cu care domenii ar trebui să cerem un compromis. În legătură cu internalizarea costurilor externe privitoare la congestie. Aici, dacă am putea avea o discuții în legătură cu orele de vârf, dacă este vorba de 75%, 200%, să găsim o limită de discuție. Nu cred că ar trebui să mergem mai departe. În ceea ce privește alocarea fondurilor, nu, aici eh, noi am putea fi mai, mai activi, dat fiind că miniștrii de finanțe din statele membre vor avea poziții foarte fixe. Noi ar trebui să rămânem la poziția noastră în ceea ce privește consultările cu Consiliul în ceea ce privește clasificarea în clase 5 și 6, aici poziția este corectă și trebuie să ținem cont de faptul că mai multe state membre, unele dintre statele periferice, uh, vor avea dificultăți în reînnoirea parcului auto. Lucru care va dăuna pieței și se va aplica și Euro 5 și Euro 6. În ceea ce privește limita de 3,5 sau 12 tone, competențele sunt după cum urmează. Dacă vrem ca limita de 3,5 să fie folosită în viitor, nu permitem pieței, după părerea mea, dacă camionele până la 12 tone vor avea posibilitatea să fie transferate spre transport maritim sau fluvial, pe distanțe scurte, va fi o situație mult mai grea decât pentru camioane de 3,5 tone. În legătură cu criteriile de timp versus distanță, sunt de acord cu Consiliul că ar put- statele membre ar trebui să poată folosi criteriul timpului de, din cauza faptului că în zonele de frontieră, în zona baltică, dacă Uh, o mașină funcționează sau un autovehicul uh, funcționează timp de zile întregi, apare poluare și poluare sonoră. Doamna Colicec, domnul Colicec. Vă mulțumesc. Pot să vorbesc atunci foarte pe scurt. Cred că colegii mei au dreptate atunci când spun că trebuie să transmitem un mesaj clar și de asemenea să calculăm costurile externe. Trebuie să introducem limite bazate pe stimulente. Dacă vom discuta congestia, trecerea prin zone muntoase sau parcuri naționale este o altă problemă. În ceea ce privește interoperabilitatea, situația nu este foarte bună. De aceea am menționat acest lucru și la Galileo. În al patrulea rând, creșterea semnificativă a taxelor în la anumite ore și în anumite locuri. Da, da și da. Însă nu sunt de acord cu uh, cu antevorbitorul nostru care a spus că Euro 5 sau 6 nu poate fi cerut de la toată lumea. Și a pus sub semnul întrebării și limita de 3,5 tone. Mie limita mi se pare una logică și ar trebui să insistăm asupra ei. În ultimul rând, de asemenea, ar trebui să ne asigurăm că camioanele vor folosi mai mult autostrăzile decât uh, drumurile locale. Bine, aceștia au fost uh, raportorii din umbră și reprezentanții grupurilor. Restul vorbitorilor, vă rog, două minute. Domnule Groș, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Pot și eu să fiu concis. Mulțumesc raportorului și uh, raportorilor din umbră. Nu va fi ușor să găsim o soluție aici, cu toate că dacă examinăm problema mai îndeaproape, se vede că nu vorbim despre inițiative extrem de inovatoare sau curajoase care vor îmbunătăți mobilitatea. Nici măcar nu vorbim despre lucruri esențiale. Am găsit o victimă ușoară cu camioanele care sunt foarte vizibile, însă este important să începem o dezbatere care să acopere și alte forme de transport. Dacă vorbim despre internalizarea costurilor, acest lucru trebuie să fie logic pentru toate formele de transport. Alocarea fondurilor. Nu există o formă corectă de alocare. Putem să creștem prețul, dar să nu îmbunătățim nimic. Trebuie să existe alocarea fondurilor pentru ca aceste fonduri să poată să fie folosite în viitor în alte scopuri. Am discutat ieri despre cofinanțarea transportului. În această dimineață am auzit despre Galileo și cine va plăti pentru viitorul proiectului Galileo. De ce nu putem să examinăm mobilitatea și să încercăm să găsim o îmbunătățire în sensul mobilității inteligente. Trebuie să convingem Consiliul că prealocarea, că alocarea fondurilor este o modalitate foarte bună pentru a finanța proiecte interesante și utile. Doamna Meissner, două minute. Da, pot să fiu succintă pentru că Mathieu a vorbit pentru noi și este păcat că vorbim doar despre camioane. Nu cred că acest proiect va funcționa ca atare. Nu trebuie să rămânem la propunerea Consiliului, trebuie să mergem mai departe. Alocarea fondurilor este extrem de importantă și fondurile trebuie să rămână în sectorul transportului, în infrastructură, pentru că acolo este nevoie de ele. În Germania există o ambiguitate. Politicienii nu sunt siguri. Unii spun, spun că este foarte bine, că avem bani, însă anumite sectoare nu vor să li se spună cum să cheltuiesc, să-și cheltuiască fondurile. Însă va trebui să încercăm să... Uh, domnule Kramer, în momentul actual toate bugetele alocă foarte multe fonduri pe infrastructură. Eh, vorbim aici doar de folosirea anumitor unei proporții extrem de mici din aceste fonduri. Eh, costurile de climă nu au niciun rol. Camioanele uh, au un cost de 60 de mii sau mai mare din punct de vedere ecologic. Vorbim aici despre uh, contribuabili care plătesc pentru aceste costuri. Nu înțeleg cum putem folosi banii contribuabililor pentru schimbarea climatică, dar nu îi putem folosi în acțiuni care pot fi folosite și pentru schimbarea climatică și pentru diminuarea congestiei. Putem folosi argumentul costului climatic pentru a compensa aceste lucruri. Ne luptăm în legătură cu congestia, însă nu mi se pare că aceasta este problema principală. Alocarea fondurilor. Uh, Miniștrii de finanțe se opun alocării fondurilor dacă se face o alocare a fondurilor, atunci eh, miniștrii de finanțe vor tăia din buget în alte parte. Vor exista și presiuni foarte mari pentru că statele membre vor vrea să știe unde sunt folosite aceste fonduri. Aici vorbim despre o serie de clasificări. Eh, este important să introducem limita de 3,5 tone cu standardele Euro 5 sau Euro 6 până în 2018. Trebuie ca poluatorii să plătească, însă taxa zero nu este o opțiune, pentru că cei care poluează mai mult trebuie să plătească mai mult. Domnule Van Dalen, două minute. Domnule președinte, este mai bine să ne mulțumim cu ce putem realiza eu aș fi realist să nu facem o listă nesfârșită cu visele noastre. Cred că în Comisia Transport trebuie să ne hotărâm o poziție proprie și să vorbim cu raportorul și cu raportorii din umbră, să negociem în ce direcție mergem. În primul rând, în această comisie trebuie să stabilim un punct de vedere comun și taxele variabile sunt o idee bună, însă trebuie să examinăm detaliile sistemului pentru ca acesta să fie funcțional. Interoperabilitatea. Trebuie să ne asigurăm că vor putea coexista diverse sisteme în Europa, așa încât interoperabilitatea este vitală. Excepțiile pentru, sau derogările pentru Euro 6 sunt importante de asemenea. Unii colegi se împotrivesc și este un lucru care trebuie discutat. Limita de 3,5 tone, aici va trebui să ajungem la un acord. Un alt punct care nu a fost menționat până acum, ce se întâmplă cu costul pentru introducerea acestor uh, schimbări. De asemenea, mi se pare un aspect important și alocarea fondurilor trebuie să fie susținută și ea. Trebuie să ajungem, în primul rând, la un acord între noi și după aceea să mergem la negocieri cu o poziție puternică. Domnul Rană, doamna Rană și după aceea domnul Cancean. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte succintă. Propunerea făcută de Said este realistă, însă reprezintă un compromis corect. aș spune că există în continuare taxe pentru congestie și polu- poluare care ar putea fi introduse în anumite zone. Însă, apar câteva principii clare în legătură cu îmbunătățirea lucrurilor. Este, în mod clar, doar un pas intermediar atunci când vorbim de eficiență, bineînțeles că uh, calea feroviară este preferabilă transportului rutier, dar va trebui să solicităm în continuare să se folosească mai mult uh, căile ferate, pentru că sunt un, o formă de transport extrem de ecologică, cea mai ecologică. Vă mulțumesc! Uh, vă mulțumesc. Uh, și în final, domnul Cancian. Bună materia! Mulțumesc, domnule președinte. Ăsta este un subiect foarte delicat, care cred eu că trebuie examinat cu lupa, pentru că într-un moment ca acesta prin care trecem eu, am înțeles doar că vor mai fi alte taxe uh, în plus față de cheltuielile normale pentru transportul auto. Eu vă garantez spun că nu reușesc să înțeleg modul în care toate aceste măsuri pot fi puse în aplicare. Pentru că până acum noi ne-am bazat totdeauna uh, impozitarea asupra utiliza, utilizării utilizatorilor. Acum schimbăm complet principiul și adăugăm pe de cuvânt pe poluator și apoi eventual situațiile de congestie acest principiu pe care cred, eu, care cred eu că este sănătos și corect e bun, însă aplicarea lui în practică o văd eu foarte dificilă. Eu cred că noi descărcăm, punem toată greutatea pe utilizatori și pe concesionari. Noi am dorit acum să schimbăm infrastructurile, am dorit să schimbăm mijloacele, am dorit ca lumea să fie una mai curată, dar nu punem nici măcar la dispoziție nici măcar un euro pentru totul, toate acestea, ci punem toate astea în sarcina utilizatorilor și transportatorilor auto. Pentru mine, acest raționament, chiar dacă este facultativ, dar transportul nu este doar național. Acum transportul a devenit internațional și trebuie utilizate alte modalități. E bine, care sunt aceste acte, alte modalități care fac posibilă o alternanță, să schimbăm mijloacele 5, 6, euro 5, euro 6, sigur că ar fi bine pentru toți. Dar cum pot, pot fi schimbate toate vehiculele într-un timp atât de scurt, fără niciun stimulent? Eu cred că sunt trei actori aici. Sunt statele membre, sunt concesionarii, sunt autotransportatorii aici. Și să fim atenți la concesiunile care, deja care sunt deja existente și care au fost făcute pe baza unui calcul prealabil al fluxului de trafic și asta se va întâmpla și pe viitor și uh, nu înțeleg aici cum stau lucrurile și aș dori ca nu doar uh, să aici, și Comisia să precizeze mai bine lucrurile. Mulțumesc. Mulțumesc și acum din partea Comisiei domnul Pascarel, Pascarelli și nu doresc să pun un căluș în gura comisiei, desigur, ci doar vă reamintesc că nu avem mult timp la dispoziție, din păcate. Sigur, e un dosar foarte important. Da, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doream doar să reasigur comisia dumneavoastră, în primul rând, că nu dorim să eliminăm eliminăm camioanele, e, cum a spus unii aici, Rovinieta e o poveste lungă, a început încă de acum 10 ani. E vorba de o strategie mai largă de internalizare a costurilor externe la, în transporturi, pentru că transportul să fie mai durabil, mai sustenabil. Am făcut asta cu programul de schimbare de cote de emisii în aviație și propunem să facem asta și la, în căile ferate cu uh, repropunerea primului uh, pachet feroviar, avem discuții pentru sectorul maritim, dar e logic să protejăm uh, transportul uh, rutier, pe care reprezintă 80% din transportul pe uscat în, în Uniunea Europeană. Sigur că vom avea și cartea albă pentru internalizarea costurilor externe, dar până la urmă este vorba și de credibilitatea transportului politicilor de transporturi, care trebuie să devină mai durabil și să-și aducă contribuția la o dezvoltare durabilă economică. Mm, sigur, care este prevăzută strategia UE 2020. Deci e necesară această directivă pentru a da un semn de credibilitate a politicilor noastre, dar e cred și posibilă și cred că va fi posibilă, dat, dată fiind abordarea pragmatică pe care eu am perceput-o în această dezbatere. Consiliul cred că a eliminat o barieră și trebuie spus acest lucru prin acceptarea principiului internalizării costurilor externe în transporturi. A fost dificil, dar s-a realizat și cred că trebuie să felicităm președinția belgiană pentru că a reușit să ajungă la acest rezultat după ani și ani de zile de progrese foarte lente. Aici, problemele care au fost evocate, uh, eu aș interveni în legătură cu alocarea fondurilor. Aici asta este o dezbatere ideologică, dogmatică. Dar, și dacă continuăm cu, cu astfel de dezbatere, nu vom ajunge la niciun rezultat. Noi trebuie să avem o abordare pragmatică. Asta ar fi sugestia mea. Consiliul nu are multă marjă de manevră. Eu cred că se, pot se pot îmbunătăți lucrurile așa cum sugerează domnul raportor. Trebuie să corectăm o, tehnic, o eroare tehnică. Evităm poziția comună. S-a uitat textul foarte bun al compromisului din 2006 cu recomandarea alocării de sume și uh, din uh, uh, taxele interne. Apoi, ar fi, mai, ar fi bine să avem mai multă transparență. Mai multă vizibilitate. Să vedem care sunt veniturile colectate și cum se utilizează ele, sigur, fără a impune nicio obligație. În al treilea rând, ca o recomandare, ne putem inspira din soluțiile care au fost găsite la Directiva pentru comercializarea cotelor de emisii, care a fost convenită la nivelul Consiliului European cu recomandarea de a utiliza cel puțin un, per, un procentaj din aceste venituri, un procent din aceste venituri, pentru investiții făcute pentru a reduce poluarea. Și iată, acesta este un mod uh, prin care Parlamentul ar putea să ne susțină pentru ca să încercăm să rezolvăm această problemă foarte importantă a alocării fondurilor. Apoi, celelalte aspecte. Să vorbit aici despre mm, congestie. Sigur, problemele sunt foarte tehnice aici, dar încerc să mă exprim foarte clar și pe scurt, dacă reușesc. Textul actual al Consiliului anunță o variație a taxei pe infrastructură în, în funcție de timpul la, din zi la care se produce, cu un venit constant până la un maximum de 175% eh, deasupra eh, ratei medii. O variație la un venit constant e deja posibilă cu eh, venitul prezent, dar cu o marjă mai, mult mai îngustă. Această inovație sporește uh, foarte mult marja, în primul rând, pentru că variația e deasupra ratei medii în acest text și nu deasupra ratei minime, cum era în textul juridic de până acum. Deci, suntem foarte aproape de propunerea Parlamentului prin amendamentul la prima lectură cu o variație de 500% deasupra ratei minime. Noi am calculat pe, baza pe baza unor simulări că o creștere cu 175% deasupra ratei medii, ne dă, făcând astfel ne dă mai mult sau mai puțin același rezultat ca cel propus prin amendamentul Parlamentului European, cu o variație de 500% de ratei minime. Comisia nu dorește o schimbare, o schimbare majoră aici. Noi putem dezbate, sigur, durata, durata zilnică a ă, impunerii acestei taxe de ă, congestie. 5 ore propune Consiliul. Acum, sigur, Parlamentul poate să facă schimbări dacă dorește. În ce privește scutirile, derogările pentru Euro 6, e vorba acum de o derogare de 4 ani după ce Euro 6 devine norma, adică 2015, și pentru că în poziția comună directiva prevede un termen de 3 ani, atunci Euro 6 ar beneficia de un an de stimulente pentru a fi mm, scutit. Dacă termenul pentru transpunere ar fi mai scurt, atunci ar fi logic să uh, grăbim și perioada asta de uh, scutire pentru Euro 6 să scurtăm perioada de scutire pentru Euro 6. Doi comentarii, două comentarii finale în legătură cu domeniul de aplicare și interoperabilitate. Acum, domeniul de aplicare între 3, e vorba de camioane între 3,5 și 10 tone. Aici Comisia nu prea e fericită, nu prea e mulțumită de uh, această propunere. Noi nu avem o un punct de vedere dogmatic, dar spune că trebuie să fie aceeași regulă pentru toate statele membre. Și aici, din păcate, se lasă prea multă, se lasă prea multă uh, marjă de manevră a statelor membre pentru a excepta aceste camioane de 3,5 și 12 uh, tone. Deci ar trebui un sistem de notificare pentru comisie sau criterii mai stricte, cred eu. Și, în final, cu interoperabilitatea, bun, am o listă întreagă din partea comisiei noi suntem foarte atenți la acest subiect. Avem o directivă pentru pe interoperabilitate care va intra în vigoare în 2015 și ne asigurăm că acest nou sistem va fi aliniat la această directivă. Mulțumesc! Mulțumesc! Doreați o clarificare, dar foarte pe scurt, dacă puteți. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte! Am ascultat uh, spusele reprezentantului Comisiei. Nu știu dacă poate răspunde în scris dacă s-a făcut vreo evaluare de impact să, va, să vadă câte firme ar da faliment ca rezultat al acestei propuneri. Da, stați puțin. Acum nu vreau să redeschidem dezbaterea, că nu mai avem timp la dispoziție. Dumneavoastră aveți o întrebare similară sau... Da, domnule președinte, spune domnul Van am, o, am cerut o întrebare din partea, am întrebat Comisia în legătură cu costurile de a introduce întreg acest sistem. Nu mi s-a răspuns. Care ar fi procentul? Cine ar plăti? Cine ar suporta cheltuielile președintele? Nu, nu. Deci s-au, s-au pus două întrebări aici. Dacă puteți răspunde cu da sau nu vă rog, sau dacă puteți răspunde în scris, dar reprezentantul Comisiei. Noi am făcut o evaluare de impact uh, exhaustivă și toate uh, răspunsurile se află în această evaluare de impact. Președintele, mulțumesc și acum raportorul are ultimul cuvânt. Uh, mulțumesc. Am să încerc să răspund cât mai rapid și mai scurt. În primul rând, mulțumesc pentru interes și pentru comentarii. Cred că o parte din întrebări și-au găsit deja un răspuns la comisie, mai ales în ceea ce privește disponibilitatea taxei pe infrastructură. Variația, într-adevăr, va trebui adaptată de-a lungul unui coridor, astfel încât operatorii să fie tratați în același fel și astfel încât venitul, veniturile generate să fie neutre din punct de vedere bugetar. Asta încercăm să facem în text. În ceea ce privește alocarea, am spus deja și am spus-o și Consiliului, este un punct esențial pentru noi. Trebuie să înregistrăm progrese, avem nevoie de mai multă transparență și avem nevoie de o raportare adecvată. Pe de altă parte, Trebuie să asigurăm un nivel mai mare de claritate în legislația noastră și sigur că aici ne putem inspira din legislația referitoare la comerțul cu emisii. Interoperabilitatea, mă scuzați, trebuie inclusă în text și punctul de vedere al Parlamentului este că am putea combina anumite elemente nu doar costuri externe sau acea taxă suplimentară. Ideea mea ar fi să facem o diferență între uh, vehiculele cele mai poluante până la Euro 3 și să combinăm uh, în aceste cazuri taxa suplimentară cu costurile externe. Pentru celelalte tipuri de vehicule Euro 4, 5 și 6 abordarea aceasta nu mai funcționează, însă pentru acestea trebuie, și pentru acestea trebuie găsit un stimulant pentru reînnoirea parcului auto. Apoi trebuie să reluăm textul negociat în 2006, să-l reanalizăm și în mod normal ar trebui să putem negocia 3,5 tone pentru 2012. Însă, dacă Consiliul e de părere că se pot acorda și alte derogări, trebuie să mai discutăm. Nu putem lăsa totuși textul deschis, pentru că altfel le dăm mână liberă să facă ce vor. Un ultim punct cu privire la procedura ce trebuie urmată acum. Sigur, în calitate de raportor, mă angajez să port negocieri uh, cât se poate de bine. Asta de îndată ce vom avea o poziție a comisiei. Acestea fiind spuse, Cred că trebuie să profităm la maxim de timpul redus pe care îl avem. Și, prin urmare, vă sugerez ca, între timp, să analizăm idei de compromis cu raportorii din umbră și cu coordonatorii în săptămânile care urmează. Și, înainte de votul la comisie, trebuie să purtăm discuții informale cu reprezentanții Consiliului aceasta permițându-ne să cunoaștem mai bine faptele, datele concrete și să nuanțăm discuția internă. Trebuie să analizăm toate punctele de subtilitate și aș vrea să primesc un mandat din partea dumneavoastră pentru a face primul pas. Sigur că va urma și un trialog, dar asta numai după ce poziția Parlamentului se clarifică, adică după votul la comisie în, a doua, în al doilea trialog vom putea înregistra progrese sau poate chiar vom ajunge la concluzia că nu putem încheia și vom trece la a doua lectură. Mulțumesc! Stimați colegi, trebuie să fiți de acord, să fim de acord ca raportorul împreună cu raportorii numără și uh, coordonatorii să intre în negocieri cu Consiliul după ce raportorii din umbră și raportorul vor fi definitivat o poziție, atunci ei vor veni în fața Comisiei pentru a oficializa această poziție înainte de a merge la trialog. Asta, așa va trebui să procedăm, având în vedere timpul pe care îl avem la dispoziție. Dacă Consiliul își dă poziția în februarie, așa cum credem că se va întâmpla. Mi-era teamă că asta se va întâmpla doamna Bordman Col și apoi domnul Sters. Sper că nu începem iarăși o discuție îndelungată. Aș vrea să subliniez că mai multe grupuri politice au semne de întrebare, de întrebare pentru că e o nouă legislatură. Mă întrebam dacă există posibilitatea de a accelera procedura pentru că știm ce e în text, care sunt alternativele. Cu permisiunea comisiei, raportorul trebuie să se întâlnească cu raportorii din umbră și să întocmească un raport pentru comisie, cât se poate de repede. Domnul Starks? Ați spus, domnule președinte, că Said se întâlnește mai întâi cu noi, noi facem o propunere pentru comisie și apoi mergem la trialog. Bine. Nu se poate ajunge la trialog fără opoziția comisiei. E nevoie de opoziția comisiei pentru a merge la trialog. Bine, formele trei. Bine, putem discuta o serie de idei de compromis. Deci nu un trialog informal. Să nu un trialog, de ceva chiar mai informal. S-a vorbit despre acest lucru inclusiv în decembrie în această comisie. Whatever informal... Nu știu ce discuții informale vreți să purtați dumneavoastră ca raportor cu raportorii în umbră cu, și cu reprezentanții Consiliului. Asta decideți dumneavoastră. Eu, în calitate de președinte, insist asupra faptului că nu se poate ajunge la un acord formal cu Consiliul, la trialog sau în altă formă, înainte ca comisia noastră să-și dea poziția. Asta e foarte clar și nu se poate altfel. Însă, sigur că trebuie să avem încredere în dumneavoastră ca raportor că Veți discuta cu raportorii din umbră, veți defini cât de cât o poziție și apoi veți discuta cu Consiliul. Procesul este neobișnuit, având în vedere aceste, aceste constrângeri de timp. Și între timp uh, au avut loc alegeri parlamentare de când s-a început discuția pe acest dosar. E adevărat. Însă, raportorul și raportorii în umbră trebuie să ajungă la opoziție și poate că în urma negocierilor cu Consiliul unele lucruri rămân în picioare, altele nu. Acestea sunt decizii pe care trebuie să le luați dumneavoastră și să ni le prezentați după ce vă veți consultat. Martin. Mulțumesc foarte scurt, domnule președinte. Cred că raportorul poate să organizeze o întâlnire cu raportorii din umbră, cu coordonatorii și așa mai departe, și apoi să vadă dacă poate să meargă mai departe cu anumite idei. Avem nevoie de majoritate ca să impunem sau să solicităm niște lucruri de la Consiliu. Trebuie să se asigure că are majoritate. Este foarte important. Trebuie ca raportorul și raportorii din urmă să-și facă datoria și nimic mai mult. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc comisiei. Acum trecem mai departe la raportul meu. Ia, e clar că e raportul meu, în vedere că toată lumea se ridică și pleacă repede. International air agreements under the Lisbon acordurile internaționale privind transportul aerian în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Cei care vor să discute sunt rugați să o facă afară. And of course that includes the Council and the Commission especially. After all, the council wouldn't... Consiliul sigur că nu ne-ar permite să purtăm discuții în sările lor de ședință, așa că nici noi nu o să lăsăm să poarte discuții aici, așa că rog reprezentanții Consiliului să părăsească sala. Colleagues, as we discussed... Stimați colegi, după cum am discutat în octombrie, acesta e un raport din proprie inițiativă ce prezintă noile acorduri în uh, conformitate cu tratatul de la Lisabona, unde este nevoie de aprobarea Parlamentului, înainte ca acordurile să poată fi încheiate. După câteva observații introductive, raport, proiectul de raport este împărțit în două secțiuni. Prima se referă la conținutul acordurilor și a doua parte se referă la rolul pe care îl poate juca Parlamentul în timpul negocierilor și în timpul procesului de aprobare. Pe partea de conținut, nu vreau să repet ce am spus în octombrie cu privire la posibilele avantaje ale diferitelor acorduri. Acestea aduc uh, avantaje pasagerilor și companiilor aeriene, sporind, uh, diversificând serviciile și ducând la o scădere a costurilor, promovând totodată o concurență loială. Mai ales dacă ne gândim la costurile sociale, de mediu. Ele asigură și o certitudine juridică, lucru cu siguranță apreciat de juriști. Proiectul de raport prezintă criterii ce pot fi folosite pentru a evalua acordurile E vorba de un mai mare acces pe piață, um, oportunități de investiții, standarde sociale și de mediu îmbunătățite. Asta s-a întâmplat prima dată în acordul cu Statele Unite. Protecția datelor, garanții pentru protecția datelor și un nivel sporit de protejare a drepturilor pasagerilor. Acest raport nu putea să fie foarte lung. De aceea, anumite acorduri sunt uh, prezentate foarte scurt, foarte pe scurt. În ceea ce privește mm, expunerea de motive, acolo se regăsește o listă care ar putea să-i ajute pe raportorii care au răspunderi uh, specifice pentru anumite acorduri astfel încât să existe o consecvență și o unitate. Sigur că asta nu înseamnă că fiecare acord trebuie să aibă această listă cu puncte care să fie bifate fiecare rând pe rând înainte de aprobarea acordului. De multe ori se combină elemente de negociere în etape succesive. Ideea ar fi să se definească un cadru care să fie folosesc să fie folosit pentru a compara cu acest cadru diferitele acorduri și astfel raportorii pe fiecare acord să ajungă la concluzii. În octombrie s-a ajuns la un consens că Parlamentul trebuie să urmărească negocierile pe măsură ce ele au loc și nu să aștepte un text final care nu ar putea fi decât acceptat sau respins. Am avut un schimb de scrisor cu domnul comisar Calas și am înțeles astfel în ce fel dispozițiile uh, acordului revizuit între Parlament și Comisie ar trebui puse în aplicare în cazul acestor acorduri referitoare la transportul aerian internațional. În scrisoarea domniei sale către mine din 19 ianuarie, domnul comisar a confirmat că reprezentanții Comisiei vor putea oferi informări în mod periodic cu privire la negocierile purtate um, cu ușile închise. Asta apare în, uh, și informații din anexa 3 la acordul cadru vor fi furnizate Parlamentului cu garanțiile aferente, astfel încât uh, documentele confidențiale să fie protejate. După cum uh, am mai spus, există limite stricte cu privire la cât de lung poate să fie un astfel de raport voi da cuvântul raportorilor în umbră și aș vrea să insist asupra faptului că s-ar putea să nu fie inclus anumite elemente, că anumite elemente poate sunt tratate prea pe scurt, însă că aștept cu nerăbdare propunerile dumneavoastră și sper că împreună să întocmim un raport ce aduce un consens amplu și care furnizează un cadru de la care să, cu care să poată lucra raportorii pe viitor în legătură cu aceste acorduri foarte importante. Acestea fiind spuse și prima pe listă este doamna Rană pentru PPE. Domnule președinte, mă mulțumește acest raport care dă un cadru extrem de complet și fiabil acopere toate chestiunile. Însă un singur punct. După cum am spus, în octombrie am convenit ca Parlamentul să fie implicat de la bun început. Din acest motiv vrem să facem acest lucru ca organism ales direct. M-am gândit și la context și în acordurile bilaterale cu Statele Unite și așa mai departe, de fiecare dată când a avut loc o încălcare din partea statului membru vizat, pentru Comisie este important ca acordul pentru trafic aerian să fie un acord pe cât de larg posibil, după cum sublinează raportul. Întotdeauna mă înspăimânt aceste noi provocări. Mă gândesc acum la atentatul de la Moscova, dacă s-ar putea întâmpla ceva similar într-un stat membru. Trebuie să ne gândim la restrângerea accesului în aeroporturi. Acest acord, dar și altele, vor fi supuse unui aviz și vor trebui să fie formulate flexibil pentru a ține cont de eventuale progrese. Însă trebuie să ajungem la o regulă largă care să clarifice lucrurile. Mulțumesc, domnule Arcadraui. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ca raportor, ați făcut o prezentare foarte bună, conform liniilor pe care le susține grupul nostru. Principiul este că starea traficului, sectorului de trafic aerian este o prioritate și va trebui să continuăm pentru a universa cadrul legislativ și pentru a garanta uh, condiții egale. Uh, trebuie să nu existe o distorsiune ale concurenței între operatorii aerieni din uh, Uniunea Europeană și cei din state terțe care pot oferi servicii mai ieftin. Ați făcut uh, o referire clară la importanța din ce în ce mai mare a Comitetului Comun. Am văzut acest lucru la acordul de trafic aerian între Uniunea Europeană și Statele Unite. Este o metodă de a garanta un dialog permanent, însă este de asemenea important ca Parlamentul să fie la curent cu ceea ce se întâmplă în comitetul respectiv, dat fiind că se iau decizii importante. În acest comitet comun, Uniunea Europeană și Statele Unite, trebuie ca oamenii să fie prezenți. Mă întreb de ce Parlamentul nu uh, are pe ordinea sa de zi concluzii uh, ale acestei întâlniri. Mai avem o listă de puncte de negociat și unul lipsește, drepturile pasagerilor. Ieri, când discutam alt subiect, am spus că transpunerea și implementarea prevederilor juridice deseori creează confuzie pentru că acestea se aplică uneori uh, liniilor aeriene europene și alteori uh, operatorilor care ale căror zboruri aterizează pe aeroporturi europene, dar nu și pasagerilor europeni într-un stat terț cu o companie aeriană dintr-un stat terț. De aceea trebuie să vedem dacă se pot aplica drepturile pasagerilor în mod egal, indiferent de uh, locul de aterizare pentru toate liniile aeriene. Doamna Meissner. Dar vreau să spun că mi se pare că drepturile pasagerilor sunt menționate în paragraful 6 al raportului. Mulțumim pentru acest raport echilibrat care ține cont de inițiative. În 2005, Parlamentul a fost solicitat să dea un aviz pentru aceste proceduri, însă lucrurile s-au schimbat după tratatul de la Lisabona și trebuie să putem să decidem pe baza uh, unei informații actualizate. De aceea ar fi util să știm ceea ce se întâmplă la Comitetul Comun. În ceea ce privește acorduri cu China sau India, este corect că Comisia încă nu are mandat de negociere, însă trebuie să subliniem că trebuie să se aplice uh, condiții cadru similare din motive de protecție a mediului. Trebuie să știm ce vrem înainte de a intra în negocierea unui acord. Paragraful 6 menționează criteriile principale ale noastre în momentul evaluării unui acord. În dezbaterea actuală, atunci când vorbim despre combaterea terorismului și siguranța în aeroporturi, uh, SWIFT și PNR, este foarte important să știm unde se colectează datele și în ce format pentru a asigura standardele de securitate pentru statele respective, ce uh, măsuri de protecție introducem. Este important să uh, avem informații pe, acest, uh, pe aceste teme, pentru că este important să nu spunem doar da sau nu, să știm exact ce decidem. Este important ca coordonatorii să știe în ce măsură sunt afectate problemele pentru a ști uh, ceea ce votăm. Uh, mulțumesc, Brian, pentru munca depusă. Mulțumim, doamna Foster, din partea conservatorilor și reformiștilor. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru raportul extrem de cuprinzător. Câteva puncte generale. Aveți dreptate. Am avut o discuție data trecută extrem de uh, exhaustivă în legătură cu rolul pe care trebuie să-l aibă Parlamentul și sunt în continuare de părere că, după cum a recunoscut Comisia, este bine să fim informați în legătură cu aceste acorduri uh, însă nu mi se pare că noi, ca membri ai Parlamentului, suntem negociatorii acordurilor pentru servicii. De aceea avem specialiști în domeniu. Însă trebuie să fim informați. Deci consider că trebuie să fim informați. Câteva puncte. Acolo unde ați menționat uh, paragrafele privind protecția datelor și PNR. Acestea sunt uh, menționate doar în uh, acorduri bilaterale de punere în comun a datelor. Trebuie să le includem și pe acestea pentru că este voie de... sunt domenii diferite. Este doar o întrebare, nu contează foarte mult. A doua idee vizează paragraful 10 Aici apare, acesta este paragraful în care Comisia folosește acordurile aeriene ca un fel de pârghie pentru a promova standardele de muncă. Nu mi se pare că acesta este rolul uh, acordurilor pentru standard, servicii aeriene. Înțeleg că în a doua fază a acordului Uniunea Europeană-Statele Unite s-a făcut o referire la acest lucru, însă nu cred că negocierile de acest uh, fel ar trebui să fie condiționate. Nu cred că trebuie să spunem statelor terțe ceea ce uh, fac pe piața muncii. Nu trebuie să începem să impunem părerea noastră în legătură cu măsurile pe piața muncii. Și ultima mea idee se referă, este o întrebare pentru comisie, dacă ne poate da informații suplimentare. Vrem să avem un acord liber, nu susținem protecționismul. A fost o negociere foarte dură și în acordul UE-Statele Unite. Aș dori să întreb Comisia ce se întâmplă în acordul CE-Australia, pentru că se pare că anumite state membre, unul sau mai multe, uh, trenează și Australia și acordul cu Australia este unul cheie. Am putea să aflăm ceea ce s-a întâmplat Uh, pentru a ști ce se întâmplă în momentul actual. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, ați depus o muncă foarte bună și vom susține acest raport. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc din partea comisiei. Nu mai dorește nimeni să intervine? Domnul Kolicek, vă rog. Îmi pare rău, domnule Kolicek, nu v-am văzut. Mulțumesc. Sunt doar un om mic în spatele unei mese mari. Felicitări, domnule președinte. Raportul dumneavoastră a făcut eh, maximul posibil spre deosebire deosebire de antevorbitorii, antevorbitoarea mea, mie mi se pare că paragraful 10 este important, pentru că dacă avem aceleași servicii, atunci poate ar trebui să avem adoptări similare pentru a evita dumping sau alte neajunsuri. Vă felicit încă o dată pentru că ați făcut maximul posibil. Vă mulțumesc uh, din partea Comisiei, domnul de Galvene. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru raportul dumneavoastră care dă o bază de lucru extrem de clară în legătură cu care Parlamentul își va exercita rolul acordat de către tratat. În domeniul acordurilor aeriene internaționale, aș spune că mutatis mutandis, ceea ce ați scris s-ar putea aplica și altor acorduri în domeniul transportului. Ați făcut o distincție între cele trei tipuri de acorduri aeriene și obiectivele aferente fiecăruia. Există unele care, acorduri care stabilesc doar uh, securitatea juridică și există acorduri globale prin care încercăm să liberalizăm accesul pe piețe uh, încercând să garantăm convergența de reglementare, uh, dând competitorilor de pe piață condiții de concurență echitabile. Nu doar pentru a garanta cel mai înalt grad de securitate aeriană, dar în același timp pentru a promova recunoașterea reciprocă a certificatelor de zbor sau a aeronavelor în statele constructoare pentru a evita costuri inutile pentru industrie. Iau notă în expunerea de motive că există un consens favorabil cu privire la aceste acorduri și de asemenea subliniați că nu este vorba de a avea acorduri doar de dragul unor acorduri. Uh, nu este vorba de a avea un acord la orice preț, cu orice preț. În același sens, salut inițiativa dumneavoastră de a stabili criterii care să ne permită să evaluăm bine valoarea adăugată a unui acord. Propuneți o grilă stabilă de criterii, ținând cont de faptul că fiecare acord este specific, dat fiind mandatul de negociere acordat de către Consiliul Comisiei, trebuie să dăm urmare unor obiective clare în, în negocieri. Este vorba și de situația statelor cu care negociem. Aici un subiect cum ar fi controlul. Aici nu putem obține același rezultat cu un stat cum ar fi Canada și cu un stat ca Statele Unite. Atunci când negociem cu statele în dezvoltare, ar fi iluzoriu să credem că uh, vom putea garanta o poziție comună cu statele respective în ceea ce privește mediul în instanțele internaționale. Acordurile aeriene pe care le căutăm cu statele partenere trebuie în mod clar să contribuie la promovarea obiectivelor noastre, cum ar fi uh, în domeniul mediului, politicii sociale, în drepturilor pasagerilor. Nu putem, însă acestea nu se pot substitui instrumentelor uh, specifice politicilor respective. Iau un exemplu, cum ar fi cel al protecției vieții private. dreptului la viață privată este exclus să, ca printr-un asemenea acord să acceptăm standarde mai reduse decât cele europene în materie. De asemenea, aș dori să subliniez ceea ce ați scris la punctul 5 în raportul dumneavoastră trebuie și dumneavoastră trebuie să evaluați beneficiile unui acord rapid în raport cu amânarea perspectivei acordului dacă vrem să fim prea ambițioși. Apare așadar o evaluare care trebuie să fie făcută de la caz la caz nu vreau să spun că trebuie să adaptați lista de criterii, care este foarte bună, însă poate ar trebui adaptat modul în care se utilizează lista de criterii. Și fiind uh, în centrul procesului de dialog, aici nu este vorba de înființarea, ci de utilizarea mai bună a unui asemenea proces, ținând cont de acordul semnat între instituțiile noastre și de schimbul de scrisori între dumneavoastră și vicepreședintele Calas, care finalizează într-un fel și stabilește felul în care vom colabora pentru a transmite toate informațiile utile Parlamentului în limita posibilităților noastre. Cadrul există, Comisia îl va respecta și din momentul actual, în condiții de confidențialitate, puteți veni pentru a vă putea explica unde am ajuns într-o serie de negocieri, inclusiv Australia, pentru că nu pot să spun, declar în public unde suntem în legătură cu aceste negocieri, însă pot să o fac în condițiile de confidențialitate necesare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Much indeed. If I could just... Mulțumesc. Pe scurt, pentru că după cum am spus la începutul acestui raport, constrângerea uh, uh, care mi este impusă înseamnă că nu pot să intru mai în detaliu, deși unii membri mi-au cerut acest lucru. De exemplu, alineatul 7, standardele protecției datelor și uh, aici am crezut că era important să figureze acolo ca parte a cadrului, la fel și drepturile pasagerilor, nu, credeam, nu am crezut că e bine să intrăm în detalii în legătură cu ce anume drepturi, de, dar să se spun acolo, să figureze drepturile pasagerilor în cadru și încă spun că e vorba de un cadru ca un set de linii directoare pentru un raportor uh, atunci când se uită cum se lucrează cu aceste acorduri, pentru că doamna Foster apoi s-a referit la alineatul 10. Pentru că Parlamentul, în rezoluția sa, în al doilea stadiu cu acordul cu SUA în 17 iunie, s-a referit specific la acest lucru. M-am simțit obligat să introduc și eu acolo acest lucru. E poziția Parlamentului și știu că e doar pentru un anume acord, dar mi s-a părut clar și se pare că așa reiese din discuții că e un punct pe care Parlamentul dorește să-l vadă acolo, de aceea m-am simțit obligat să, ca acest lucru să figureze acolo așa. Și apreciez. Da, înțeleg faptul că nu toți sunt de acord cu acest lucru, dar v-am explicat de ce. Pentru că Parlamentul a emis o rezoluție și eu am crezut că e bine să figureze acolo. Deci, dragi colegi, Termenul pentru depunerea amendamentelor este 8 februarie. Votul la Comisia de Transporturi 15 martie și votul în plenară în cursul lunii mai. Și sper că până atunci vom avea un cadru uh, complet. Deci 8 februarie termenul pentru amendamente, 15 martie votul în comisia noastră. Mulțumesc! Și am încheiat uh, reuniunea noastră de dimineață mai devreme, ceea ce înseamnă că aș fi putut să vă acord mai mult timp la Eurovinietă, dar bun, nu se știe dinainte ce se întâmplă, nu știm dinainte ce se întâmplă și ne revedem la orele 15 pentru schimbul de opinii cu președinția maghiară. Mulțumesc!